zile. Deci vedeți că administrația astfel funcționează și uh, se întâmplă uneori că administrația nici măcar nu poate plăti sau uh, plățile intervin la un an după ce bunurile au fost furnizate sau serviciile au fost prestate. Și deci noi cerem să existe un regulament, un regulament uh, și anumite sancțiuni uh, pentru ca cei care nu respectă uh, legislația în vigoare să fie sancționați. Uh, știm că există legislație. Uh, știm că dacă, spre exemplu, în codul rutier treci un semafor pe roșu, ești imediat sancționat. Ar trebui să se poată întâmpla acest lucru și în ceea ce privește aceste plăți care intervin cu întârziere. Am reușit să discutăm cu diferite grupuri politice chiar și cu grupul popular, în, uh, Partidul Popular în uh, Madrid, a existat un congres al deputaților care a avut loc acolo și am discutat cu reprezentanții economici și cu domnul Fatima Baniol, care ne-a primit uh, și care este de acord cu această petiție și cu uh, solicitarea noastră, și anume că plățile în Spania nu pot să continue așa cum se întâmplă în momentul de față, uh, să se ajungă la întârzieri uh, de 100 de zile până la 300 de zile întârzieri de plată. De ce? Pentru că, iată, se ajunge, oamenii se prezintă la bancă și constată că nici în bănci nu mai sunt bani. Și vedem că asta e un fel de cerc vicios și nu știm cum putem ieși din acest cerc vicios. De aceea încercăm să ne apărăm la nivel european și să vedem cum, cum ar putea să se schimbe situația, să nu mai fie... E ca și cum ar exista un fel de înțelegere între marile întreprinderi, uh, când anume, cum anume vor fi plătite facturile. Dar, dincolo de aceste înțelegeri și de aceste companii, sunt familii care au de suferit. Și uh, vedem că, în continuare, nu se întâmplă nimic concret. Uh, se aduce un prejudiciu economiei, se aduce un prejudiciu uh, societății. Uh, de aceea, ceea ce noi cerem este să existe o soluție rapidă față de această problemă. Noi credem că s-ar putea organiza o, o, o, o modalitate general, generală de recuperare a tuturor creanțelor care sunt necontestate. Uh, să vedem cum anume se poate organiza o astfel de procedură generalizată eventual prin intermediul unui judecător, prin în interiorul unui tribunal. Noi suntem de părere că ar trebui ca în fiecare lună să existe o informare despre modul în care funcționează această procedură și cum anume această, aceste sume pot fi recuperate, pentru că IMM-urile sunt cele care suferă. IMM-urile sunt cele care se află în incertitudinea de a ști dacă pot sau nu să, uh, uh, să, să recupereze sumele care sunt în joc. E vorba de adevărată asociație de creditori care uh, Uh, să se uh, organizeze în așa fel încât să putem depăși acest moment, să putem depăși această situație de criză. Acum, în momentul de față, Știm că Banca Centrală Europeană a acordat în mod foarte generos o sumă de până la 1% uh, ca aceste uh, sume să fie primite de către familii, de către IMM-uri. E vorba de un împrumut, de fapt, și de drept. Dar știm că banii nu mai există. Se, se, se acordă împrumuturi anumitor întreprinderi, anumitor persoane, dar nu persoanelor uh, care au de suferit celor care fac parte din IMM-uri. Deci ceea ce cerem noi este să ca o treime de, din aceste sume pe care le primesc băncile din partea Băncii Centrale Europene, o treime din aceste sume să fie utilizate pentru a plăti întreprinderile mici și mijlocii, pentru a plăti familiile. Uh, aceasta să fie o condiție esențială, pentru că nu e normal ca Banca Centrală Europeană să acorde fonduri, să acorde împrumuturi fără să ceară niciun fel de garanție. Ceea ce se întâmplă este că băncile care primesc aceste sume, injectează aceste sume în balanțele lor, uh, în, în, în uh, conturile lor și nu creează niciun fel de bogăție iar familiile continuă în continuare să, um, să sufere și IMM-urile în continuare au dificultăți pentru a găsi sumele necesare pentru a se finanța și de multe ori acești bani poate chiar și părăsesc Spania. Banii ajung în băncile spaniole și de multe ori se regăsesc în afara țării. Uh, în anumite cazuri e adevărat că băncile uh, acordă împrumuturi cu dobânzi mergând până la 10%, dar știm că toate aceste uh, împrumuturi sunt extrem de costisitoare și sunt foarte, foarte greu acordate. Este imposibil pentru un, o întreprindere mică sau mijlocie să obțină astfel de împrumuturi. De aceea, uh, finanțarea aceasta, care este atât de costisitoare, nu, nu este la îndemâna oricui. Nimeni nu-și poate permite, prea puțin sunt cei care își pot permite așa ceva. Aici e vorba de familii. Deci cred eu că a venit momentul în care băncile pur și simplu ne, ne, ne, ne pun în pericol, pentru că la un moment dat ajung la concluzia că trebuie să fie confiscate între, uh, casele, locuințele. 26 de familii se află într-o astfel de situație. Li s-au confiscat locuințele pentru că banca a cerut acest lucru. Și de ce? Nu că ar fi din cauza lor, că ar fi făcut vreo greșeală, vreo eroare. Au lucrat pentru o întreprindere și întreprinderea respectivă nu le-a plătit facturile, nu a onorat facturile. Și sau uh, uh, uh, în momentul în care s-a creat acea asociație de creditori pentru a recupera uh, sumele, dintr-o dată întreprinderea dă faliment și dispare. Și știm că mai există încă 140 de familii care riscă să se regăsească împreună cu copii, cu persoane în vârstă, într-o astfel de situație, să părăsească, să trebuiască să părăsească locuințele pentru că băncile le vor confisca. Eu cred că se poate găsi o soluție pentru asta. Eu cred că se poate negocia. Se poate negocia cu banca, se poate ajunge la o soluție. Uh, banca ar putea să permită familiei respective să continue să uh, locuiască în uh, acel apartament, în acea casă, plătind în schimb o sumă mică pe lună, știu eu, 100-140 de euro, până când facturile respective vor fi onorate, vor fi plătite, să fie o situație temporară care să poată să-și găsească o soluție temporară. Situația, după cum vedeți, este lamentabilă și nu putem avea, nu ne mai putem bizui pe guvernul spaniol. Am Uh, știm că și uh, celor care am prezentat petiția noastră și doleanțele noastre au fost de acord cu noi, chiar și uh, Partidul Popular European și cerem să existe o, o accelerare a demersurilor în așa fel încât legea care există, care este în vigoare să fie aplicată. Cerem de asemenea să existe și o armonizare a diferitelor proceduri în momentul în care există o asociație de creditori. Dacă o întreprindere spaniolă poate să, uh, uh, se, de, să, să, să se mute și să își mute sediul și știm că în urmă foarte multe familii se vor afla în stradă, cine va sancționa de fapt și de drept pe cei care se joacă în bursă, pe cei care profită de sistem. Există un precedent în acest sens. Există deja o întreprindere și știm care e, care a reușit să scape de astfel de proceduri de recuperare a uh, creanțelor. Vedeți, există anumite grupuri de presiune, anumiți lobbyiști, oameni importanti care reușesc uh, să obțină aceste lucruri. Însă noi credem că nu e normal, că ar trebui ca oamenii politici să ar trebui să ne ajute într-un astfel de caz. Și în momentul în care se face o legislație, uh, să vă gândiți și la acest lucru ultima uh, lege uh, care a fost adoptată uh, și a fost discutată pe 14 septembrie în cadrul congresului care a avut loc la Madrid. Ce observăm? Observăm că sunt legi care uh, uh, nu sunt în continuare aplicate de către bănci. Băncile încearcă să se fofileze. Ele sunt întotdeauna foarte bine plasate pentru a scăpa de anumite obligații. Și cine are de suferit? e bine, IMM-urile și familiile. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțum, mulțumim și are cuvântul reprezentantului, com, reprezentantul Comisiei. Thank you, Madam Chair. Uh, mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc și petiționarului pentru descrierea foarte clară cu privire la efectele plăților întârziate, efecte asupra IMM-urilor și asupra vieților cetățenilor europeni. Așa cum uh, s-a menționat în această comisie luna octombrie anului trecut, uh, comisia a fost de acord uh, cu faptul că efectele plăților întârziate sunt considerabile în Uniunea Europeană și asta cu atât mai mult cu cât traversăm o criză economică. Comisia a întocmit o propunere de la ultima reuniune la care am discutat uh, despre această petiție. Propunerea a devenit uh, directivă, adoptată în februarie anul acesta. Este directiva 2009-7. Această directivă prevede um, Um, obligații mai stricte în ceea ce privește plățile întârziate. Statele membre au uh, un termen până în martie 2013 pentru a transpune directivă, însă Comisia încurajează statele membre să facă tot posibilul pentru a aplica directiva cât mai curând cu putință pe bază voluntară. Comisia a recomandat statelor membre să facă tot posibilul pentru a implementa directiva la începutul anului 2012 cel târziu. Știm că este un proces foarte complex pentru statele membre, mai ales în această perioadă de criză economică. Când vorbim despre plăți întârziate, nu trebuie să uităm cât de um, amplu este fenomenul în Uniunea Europeană. Pentru a da o cifră, anul trecut a fost vorba despre 300 de miliarde, 320 de miliarde de euro este suma pierdută din cauza plăților întârziate. Ce poate face Comisia pentru a asigura transpunerea cât mai rapidă a directivei? Am uh, reunit un grup de experți în care sunt reprezentate toate statele membre. Acest grup se va reuni, s-a reunit în februarie anul acesta și uh, la acest grup participă companiile și judecătorii, judecătorii care sunt cei care aplică legislația națională în statele membre. Judecătorii vor fi invitați pentru a se asigura aplicarea omogenă a directivei în întreaga Uniunea Europeană. În ceea ce privește situația din Spania, am spus deja că legea 3 per 2004 a transpus uh, prevederile directivei actuale cu privire la plățile întârziate în tranzacțiile comerciale. Pe 5 iulie s-a adoptat o nouă lege cu privire la prevederile de aplicare a directivei asupra plăților întârziate și este important de menționat că reforma legislației uh, spaniole prevede armonizarea um, tranzacțiilor, inclusiv tranzacțiile între întreprinderi, business to business. Iată ce face Comisia și uh, salutăm uh, informațiile pe care ni le trimit statele membre pentru a ne asigura că legislația este aplicată corespunzător în întreaga Uniune Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Liturgais. Mulțumesc, doamnă președinte. Ascultând ce a spus comisiei, e clar că însăși comisia dă, dovadă, dă dreptate petiționarului, că e de acord cu justificarea uh, făcută în prezentarea petiționarului, uh, care tocmai a luat cuvântul. Bine, în, în propunerea Comisiei, eu cred că nu se aprofundează cum am fi dorit noi, Comisia de Petiții, problema. Deci eu aș vrea să știu puțin mai mult, sau poate dacă ați putea să ne trimiteți în scris informația, să vedem precis ce faceți, nu doar în Spania, ci în cele 27 de state membre, că dumneavoastră ați spus că, a, membre, că ați spus că vreți să armonizați lucrurile și să monitorizați situația în toate statele. Eh, și, eh, și noi ne ocupăm de această temă și am dorit să știm exact ceea ce se face. Eh, nu doar, nu ați vorbit de o audiere din februarie, dar ce, în afară de asta, ce s-a făcut în, diferite, în diferitele state membre. Eu cred că ar putea fi important să avem aceste informații la Comisia noastră și dacă această audiere se va face în februarie, nu știu dacă va fi deschisă sau închisă, nu știu cum uh, uh, crede Comisia că va organiza lucrurile, pentru că petiționarii vor fi primii interesați să, ascultă, să asculte ce uh, va avea de spus Comisia în această audiere. Sper că va fi o audiere deschisă și să aibă acces și acești petiționari și alții să fie invitați și ei ca să participe și să participe la aceste audieri. Acum să vedem cum se va organiza ea în februarie dacă, și lăsăm deschisă, sper eu, această petiție ca să vedem ce se va întâmpla la aceste audieri și sigur că, iată, comis, este foarte bine că Comisia ă, abor, abordează astfel acest subiect. Mulțumesc, doamna Muniz. Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumim și petiționarului pentru că a venit să ne prezinte această petiție, în acest caz spaniolă, dar cred că ar putea fi valabilă în toate țările Uniunii Europene, pentru că problema asta în plăților întârziate este o problemă generalizată. Eu am participat activ la elaborarea legislației din Comisia pentru Piața Internă a ultimei directive, participarea Parlamentului la legislația uh, ultimei directive privind plățile întârziate a fost una activă și cred că s-a făcut puțin prea târziu reforma legislației care nu era eficientă. Totuși, după cum semnalează Comisia, în Spania există o legislație adecvată uh, directivei europene în materie, o lege datând din anul 2004 și s-a adaptat, s-a adoptat în iulie acestui an legislație adaptată la noua directivă. Oricum, uh, împărtășesc și, și sunt sensibilă față de poziția uh, petiționarilor care ne-au prezentat problema asta a plăților și cred că băncile trebuie să, răspunde, să răspundă și ele, mai ales dacă primesc bani publici, trebuie să răspundă necesitățile, necesităților cetățenilor, că pentru asta au fost create băncile, nu doar ca să facă beneficii, ci și ca să îndeplinească uh, funcția de uh, verigă în circuitul financiar, uh, financiar și de finanțare în societăți ale noastre capitaliste, dar sunt și economii sociale de piață totuși. Deci cetățenii și uh, patronii de IMM-uri să aibă acces la finanțare pentru funcționare și pentru supraviețuire în cazul familiilor pe care le susțin și susțin și necesitatea ca direct directiva europeană pentru întârzierea de plăți să se aplice cu consecvență și sper, consider că nou guvern spaniol trebuie să facă transpunerea adecvată a legislației după cum este și obligat din uh, anul 2013, dar eventual și înainte, pentru că, iată, mulți se află într-o situație disperată. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Jimenez. <coughs> Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să salut pe petiționar. Și doresc să-i mulțumesc că pentru această petiție vreau să-mi exprim uh, solidaritatea uh, față de cazurile pe care le-a explicat. E vorba de o situație care este, uh, se repetă în Spania, și domnul uh, petiționar ne-a explicat foarte mult care este această descurajare, demoralizare a cetățenilor. Uh, aș dori să felicit uh, și Comisia pentru că mi s-a părut că a avut o abordare deosebit de interesantă și uh, cred că în această situație Comisia trebuie să uh, dubleze eforturile, să-și continue eforturile pentru a urmări îndeaproape modul în care evoluează situația pe această temă și să nu așteptăm atât de mult până când vom avea informații suplimentare, pentru că până așteptăm noi, cetățenii pe, despre care vorbea domnul petiționar, vor avea de suferit. Deci uh, nu, să nu așteptăm să avem vești bune de bat cine știe când, în 2013, nu. Trebuie să vedem cum anume putem putem să susținem aceste asociații de creditori și să vedem cum se pot uh, organiza cetățenii pentru petiționari pentru a ajunge la un rezultat. Eu cred că noul guvern în Spania va face tot ceea ce stă în putință pentru a rezolva această problemă, pentru a aplica această directivă în mod eficient, în mod rapid și pentru a vedea cum anume băncile pot să aibă un rol de jucat, pentru că și băncile sunt uh, un element important în această uh, situație. Și să sperăm cu toții că se va ajunge la un rezultat pozitiv. Cu toți împărtășim sentimentele pe care le-ați explicat uh, dumneavoastră adineaori și îngrijorările față de situația acelor familii familii despre care ne-ați vorbit. Uh, um, eu cred că uh, banii ce sunt acordați nu trebuie să beneficieze doar întreprinderilor mari și băncilor, ci trebuie să ajungă și la IMM-uri și la familii. Eu cred că această petiție trebuie să rămână în continuare deschisă uh, și să vedem pe viitor cum anume lucrurile vor evolua. Grație. Mulțumesc. Dau din nou cuvântul petiționarului pentru a da replica. Da, mulțumesc. În problema uh, plăților, există o problemă similară a unui cartel, cum, a, ce fac, ceea ce fac marilor, marile firme. Asta spun comisiei, că va trebui să vadă acest lucru, că pentru a îndeplini legea se dă un document care se spune că trebuie să plătească în termen de 90 de zile și cu acest document tu te duci la bancă. Banca îl primește în 90 de zile, dar banca spune eu nu trebuie să plătesc azi. Trebuie să dau documentele pentru alte 90 de zile și atunci se ajunge la 180 de zile. Asta în cel mai bun caz, dar sunt alte cazuri și mai flagrante. Deci există niște, niște chichițe legale, juridice, și se eludează legea. Și asta, din asta au de pierdut multe familii și comisia trebuie să examineze bine cum stau lucrurile. Aș avertiza comisia și aș, spun, aș spune că ar trebui să existe un registru de facturi sau documente de, pentru documente de plăți care cu tare întreprinderea a plătit și în ce zi. Uh, și uh, dacă ți-a plăcut ce muncă am făcut, atunci plătește-mă. Și dacă se plătește în 180 de zile, atunci să fie înregistrat totul. Și asta așa ar trebui să se facă, așa ar trebui să fie serios și să fie un regulament uh, întreprinderea care face ceva greșit să primească amenzi, să fie pedepsită și uh, să se întâmple și ceva, pentru ca data viitoare, când se primește un document de plată, atunci să se și facă acea plată nu să se înregistreze aceste întârzieri. Mulțumesc, domnul Iar. Nochmal vielen Dank für den letzten Hinweis an den Petenten und die... Mulțumesc. Aș vrea să-i dau o indicație petiționarului. Sunt de acord ca petiția să rămână deschisă și aș vrea să revin la ceea ce spunea domnia Sfara sfârșitul intervenției. E adevărat că e genul de exemplu practic care trebuie abordat la audiere. Există persoane, întreprinderi care nu plătesc. Sunt cazuri în care astfel de situații nu pot fi evitate din cauza unor accidente de parcurs. Și cei care se angajează să plătească după 90 de zile nu plătesc după 90 de zile. Și asta fără să plătească dobânzi. Ar trebui să se prevadă de la bun început astfel de dobânzi pentru a se evita plățile întârziate. Să se consideră la bun început că dacă nu se respectă cele 90 de zile, se plătesc dobânzi. Pentru că viața celui care așteaptă plata poate depinde uneori de această plată. Trebuie să se treacă asta într-un registru. În uh, Germania există o problemă legată de uh, prelucrarea datelor personale. Dacă o întreprindere se înscrie uh, pe un registru și plătește la momentul potrivit, înseamnă că deja am identificat o parte din soluție. E adevărat că este bine să există dobânzi Dacă cel care comandă anumite bunuri sau servicii nu vrea să plătească și nu este obligat să uh, o facă, uh, nu va face nimic. Trebuie să evităm să se distrugă vieți omenești uh, din astfel de motive. Iar. Mulțumim, domnule Iar. Cred că această petiție a fost un instrument foarte util ca să urmărim pas cu pas uh, ceea ce face Comisia, ce se întâmplă într-un dosar atât de delicat. Vedeți că noi încă din 2010 și până astăzi uh, am fost în continuu informat în legătură cu ceea ce face Comisia cu modificarea directivei care apoi a fost adoptată definitiv în ianuarie în 2011. Cred că în, această, în aceeași logică ar fi bine să facem, după cum au spus colegii care au luat cuvântul aici, și să continuăm să fim parte a procedurii și de să solicităm să putem uh, garanta accesul și cetățenilor care ni se adresează la acele audieri uh, care ni s-au anunțat și care reprezintă uh, o activitate de monitorizare a implementării directivei care a fost acum adoptată. Situația e dramatică și sperăm că și noi, cu uh, activitatea noastră, să dăm un impuls ca această directivă, care oricum uh, este în acord cu ceea ce a spus petiționarul de astăzi, să fie și uh, pusă în aplicare directiva în cel mai bun mod posibil și cât mai rapid posibil. Mulțumim uh, semnătarului, mulțumim colegilor și acum trecem la următoarea petiție după cum s-a anunțat în această dimineață, petițiile de la punctele 15 și 16 au fost amânate. Deci trecem direct la petiția numărul 17. Punctul numărul 17. O, 1655 per 2010 în legătură cu accesibilitatea și proiectarea universală pentru persoanele cu handicap. Semnatarul nu este de față, deci aici dau direct cuvântul reprezentantului Comisiei. Doamna Engström. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamna președintă. Petiția se referă la absența unor prevederi în legislația letonă cu privire la proiectarea universală și accesibilitate. Petiționarul cere să se adopte o directivă care să introducă niște cerințe minime și cere statelor membre să aplice standarde de accesibilitate. Comisia vrea să sublinieze faptul că Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, um, convenția aceasta a fost uh, semnată de către Uniunea Europeană și de către statele membre. Este convenția care definește accesibilitatea și o face obligatorie pentru părțile contractante. Asta înseamnă că uh, to toți cetățenii trebuie să aibă acces la rețele de transport, la rețele de comunicare și informare. Letonia a ratificat Convenția ONU și ca atare este obligată să respecte obligațiile care decurg din această convenție. Și Uniunea Europeană a ratificat convenția pe care am menționat-o și Uniunea Europeană este obligată să o respecte competențele țin de statele membre atunci când vine vorba despre accesibilitate. Statele membre sunt cele care au răspunderea să asigure accesibilitatea. Există totuși mai multe sfere uh, legate de accesibilitate care țin de uh, competența Uniunii Europene. În trecut, uh, Comisia Europeană a pledat foarte puternic și continuă să pledeze pentru accesibilitate de unde și adoptarea strategiei europene în domeniu, care a fost adoptată în 2010. Aceasta prevede faptul că accesibilitatea este o valoare cheie pentru Uniunea Europeană. Comisia Europeană consideră că accesibilitatea este o condiție pentru ca persoanele cu handicap să-și poată exercita drepturile așa cum sunt ele consfințite în tratate și în cartă. În strategia cu privire la dizabilitate se menționează faptul că Comisia va pregăti un uh, act european cu privire la accesibilitate. Acest act european este pe cale să fie elaborat. Avem în vedere accesibilitatea bunurilor și serviciilor pentru persoanele cu handicap uh, de pe întreg cuprinsul Europei. În programul de lucru al Comisiei se, stabilește că uh, vom avea în vedere proiectarea universală și se vor include măsuri obligatorii în vederea armonizării standardelor în ceea ce privește accesibilitatea. După cum știți, Comisia a mai lucrat la standarde armonizate, de exemplu în ceea ce privește TIC, în ceea ce privește mediul și în ceea ce privește accesibilitatea. Dezvoltarea acestor standarde va facilita aplicarea actului european privind accesibilitatea. Este prea devreme pentru a spune care va fi conținutul acestui act european privind accesibilitatea. Aș vrea să vă spun care sunt uh, pașii pe care i-am făcut deja. Acum câteva săptămâni am uh, încheiat contractul pentru studiul pregătitor. Acesta va colecta datele, va stabili costurile accesibilității și beneficiile care decurg de pe urma accesibilității. De asemenea, am efectuat un barometru pentru a vedea uh, care este opinia cetățenilor cu privire la accesibilitate și luna trecută uh, Comisia Europeană a lansat o consultare cu persoanele cu handicap și furnizorii de servicii pentru a afla care este părerea lor cu privire la un viitor act european privind accesibilitatea. Aceștia sunt principalii pași făcuți în acest domeniu. În 2013 ar trebui să uh, venim cu o directivă, cu o propunere de directivă, în așa fel încât Parlamentul European să uh, își exprime opinia. Dincolo de acest act european privind accesibilitatea, care este în curs de pregătire, luăm inițiative și în alte domenii. Vrem să elaborăm acte legislative și să facem o propunere în așa fel încât site-urile web să fie accesibile. Direcția Generală din Comisie pregătește evaluarea de impact în această privință. În ceea ce privește finanțarea europeană și accesibilitatea, programarea se face la nivelul statelor membre în ceea ce privește fondurile structurale, însă regulamentul cu privire la fondurile structurale și uh, revizuirea pe care o propune Comisia țin cont de faptul că clădirile care sunt construite trebuie să respecte standarde de accesibilitate. Vă mulțumesc foarte mult! Grație! Mulțumim, doamna Jdanoca! Mulțumim, eh, doamnă președinte. Nu știu dacă pot vorbi în limba mea maternă sau nu, dacă există... Nu, se pare că nu. Bine, deci nu pot vorbi în letonă. The, meeting is Din câte știu eu, întâlnirea se transmite pe internet și persoanele din Letonia, cei din Letonia sunt interesați de acest subiect. Dar asta este. Atunci voi vorbi în engleză. Mulțumesc în primul rând președinte și secretariatului pentru că ați pus această chestiune pe ordinea de zi relativ rapid față de când a fost uh, depusă această petiție. Sigur, este o problemă importantă și încă nu a fost rezolvată. Și datorită uh, comisiei, iată acum putem da un răspuns explicit uh, și destul de clar petiționarilor și eu sper că petiția va rămâne deschisă, pentru că după, cu, după câte ne-a spus Comisia, există anumite convenții, Convenția ONU și altele în acest domeniu, dar noi aici suntem la, în cadrul unei instituții europene și dorim să se întreprindă mai multe acțiuni la nivelul Uniunii Europene. Știu că e nevoie de norme mai stricte și e o solicitare care a fost susținută de Parlament. Noi acum așteptăm să vedem ce va face Consiliul cu acest nou proiect de directivă orizontală în problema nediscriminării, inclusiv a persoanelor cu handicap. În alte locuri decât la locul de muncă. De aceea, din câte știu eu, există discuții la nivelul Consiliului pe tema aceasta a nediscriminării persoanelor, a persoanelor cu handicap. Bine, Comisia ne-a spus că e nevoie și de mm, o participare financiară a statelor membre. De aceea, în primul rând, propun ca noi să uh, păstrăm petiția deschisă și sperăm să existe o reacție și din partea Consiliului. Bun, și sperăm că vom obține și mai multe informații în legătură cu discuțiile de la Consiliu. Dar, deoarece problema este acum examinată la nivelul Consiliului, și se așteaptă o reacție din partea Parlamentului. Aș dori să vă fac o propunere, să fac Comisiei Note de Petiții o propunere și, doamne președinte, poate să pregătim un raport din proprie inițiativă pe baza petiției pe care o discutăm acum și poate și altor petiții, poate putem face asta împreună cu Comisia pentru Ocupare pe problema nediscriminării uh, din motive de handicap. Și poate vom putea să analizăm problema asta și ulterior, ca să fie puțin mai mulți colegi de față decât sunt astăzi, dar asta ar fi propunerea mea pentru azi. De asemenea, doream să profit de ocazie ca să mulțumesc și multor ONG-uri din Letonia care au făcut eforturi ca să alcătuiască această petiție în comun. Pentru că, din câte știu eu, a fost vorba de o inițiativă a, a Oficiului Parlamentului European din Riga. Acolo s-a inițiat petiția și au participat și uh, ONG-uri care reprezentau persoanele cu handicap. Da, mulțumesc. Nu, Domnul Iar. Eine petiție. Mulțumesc. Mulțumesc petiționarului. E adevărat că e o problemă recurentă care ne preocupă. Într-adevăr, ar fi bine să lăsăm petiția deschisă. tocmai pentru că Comisia a întreprins o serie întreagă de acțiuni. Un motiv pentru care trebuie să permitem Comisiei să adopte un act juridic. Sunt de acord, deci, cu oratoarea care m-a precedat și e o idee bună și să redactăm un raport de inițiativă. Mulțumesc colegilor și uh, petiționarilor. Comisia ne-a spus că e un șantier deschis acest domeniu, ceea ce dovedește că Comisia acordă atenție acestui subiect. Și cred și eu că e un subiect important și e important să participăm menținând deschis această petiție, care, lucru care ne permite să avem o atitudine interactivă. După cum am amintit în cursul zilei de astăzi, comisia noastră e deja angajată în redactarea documentului pentru noua strategie pentru persoanele cu handicap. Secretariatul ne-a prezentat care este starea actuală a lucrărilor și sunt convinsă că putem să ținem cont și de propunerea colegei Ștanuca. Și anume, ă, voi ă, ridica acest subiect la următoarea reuniune a coordonatorilor ca să se ia o decizie dacă să facem sau nu un raport din propria inițiativă. Pentru că, după cum a spus și colega Jnanoca, în seara asta, din păcate, nu sunt prea mulți colegi de față. Deci ar fi bine să decide coordonatorii la următoarea reuniune a lor, dacă, dar ă, cererea dumneavoastră va fi transmisă reuniunii coordonatorilor. Iar acum Trecem la petiția 1746 per 2008 adresată de un cetățean eston în legătură cu dreptul de vot la legile europene ale persoanelor cu cetățenie nedeterminată care trăiesc în Estonia. Nici aici petiționarul nu este de față, așadar dau direct cuvântul reprezentantului sau reprezentantei comisiei. Nu, uh, reprezentantul, domnul Tibor Thank you. Mulțumesc. Această petiție din 2008 se referă la situația din Estonia, unde persoanele cu cetățenie nedeterminată nu au dreptul să voteze la alegerile europene. Conform petiționarei, acest lucru duce la un deficit democratic în uh, Estonia. După cum știți, Comisia a transmis o comunicare Parlamentului cu privire la această petiție. Petiția a fost redeschisă, dacă am înțeles eu bine. Aș vrea să subliniez că Analiza pe care o face Comisia în privința acestei situații nu s-a schimbat de la ultima comunicare. În această comunicare, Comisia Europeană a spus că în ceea ce privește participarea unor persoane care nu au de cetățenie europeană la alegeri, situația nu este acoperită de dreptul european. Comisia este conștientă de faptul că situația aceasta este foarte delicată, e o chestiune foarte sensibilă, stârnește preocupări în numeroase foruri, însă în același timp trebuie să ținem cont de faptul că legislația europeană nu acoperă decât participarea cetățenilor europeni la alegeri. E vorba despre participarea la alegerile europene și la alegerile municipale în statul membru în care își are reședința cetățeanul respectiv. Ce pot eu să adaug? Este o referire la cazul alegerilor pentru Parlamentul European din Aruba. Curtea de Justiție din Luxemburg a repetat cu această ocazie că statele membre sunt cele care reglementează aspectele ce țin de procedura electorală care nu sunt acoperite de legislația europeană. Ele definesc uh, persoanele care pot vota și candida în alegerile europene. Deci, la ora actuală, statele membre sunt cele care reglementează această chestiune, care sunt persoanele care au dreptul să participe la alegerile europene. Iată de ce o soluție la această problemă nu poate fi identificată decât la nivel național. Vă mulțumesc pentru atenție. Astfel, colega Zanoca. Mulțumesc, doamna Zdanoca. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim și reprezentantului Comisiei pentru că ne-a prezentat poziția Comisiei. Din păcate, iată, poziția nu s-a schimbat în ciuda unui număr însemnat de petiții pe această problemă. Și aici s-a subliniat când s-au discutat alte petiții, că există o contradicție în termeni. pentru că sunt afectat Uh, sunt afectate mii de persoane, până la urmă din Letonia și din Estonia, și nu pot participa la alegeri. Dar s-a considerat că nu este o încălcare a Cartei Drepturilor Fundamentale. Comisia uh, și anume doamna Reding a subliniat acest lucru într-o scrisoare. Poziția mea, ca și a unui număr de alți colegi, e că este o încălcare. Aș dori să vă reamintesc că acești oameni, și anume având statutul de ne-cetățeni sau non-cetățeni în uh, Estonia și în uh, Letonia, uh, există de asemenea în Slovenia. Ei au devenit non-cetățeni pentru că statele ai căror cetățeni erau, au dispărut. În cazul Letoniei și Estonia e vorba de Uniunea Sovietică și în cazul Sloveniei e vorba de Iugoslavia. Și acești oameni au devenit apatrizi. În majoritatea cazurilor, erau totuși născuți pe teritoriul țării în care trăiesc în ziua de astăzi sau trăiau acolo de uh, mult timp. Asta este diferența statutului lor față de statutul străinilor. De exemplu, există străini cu permis permanent de ședere în Uniunea Europeană care sunt imigranți din țări terțe și care au dreptul să participe la alegeri în țara de reședință sau în țara a, a căror cetățenii au, pe când acești oameni despre care vorbim aici nu au dreptul să participe nici la alegerile naționale, nici la locale, nici la alegerile europene. Și Comisia nu are dreptate atunci când spune că cei care au dreptul să participe la alegeri au un statut care este reglementat doar prin legislația națională. Nu, este un statut reglementat și, de, și prin legislația europeană. Pentru că există legi europene care spun că orice me- cetățean membru al Uniunii Europene poate să participe la alegerile uh, europene în orice stat membru. Așadar, Uh, sigur, legislația europeană are întâietate asupra legislației naționale și putem vedea că situația este nedreaptă. Deci există cetățeni ai unui stat membru care pot să se deplaseze în alt stat membru și pot avea reședință acolo și să participe la alegeri acolo, pe când un om care s-a născut într-o țară nu are dreptul să participe la alegeri în acea țară. Oameni născuți acolo și care chiar de uh, trei generații uh, au familie acolo. E un statut de non cetățeni uh, de, care, de care sunt afectați, uh, oameni uh, ai căror părinți s-au stabilit în aceste țări după cel de-al doilea război mondial, mă refer la țările baltice, care și-au pierdut independența după al doilea război mondial. Și în scrisoarea doamnei Vivian Redding se spune se face o referire generală la integrare Însă integrarea e altceva. Și este și acesta un termen discutabil. Ce, ce, ce anume se înțelege prin integrare? În cazul petiției de față, asta înseamnă naturalizare. Dacă o persoană trece prin procedura de naturalizare, atunci are dreptul să participe la alegeri. Dar, până la urmă, e vorba de libera alegere a persoanelor. Dacă o persoană, dacă unei persoane i-a fost luată cetățenia sau avea cetățenia unui stat care a dispărut, atunci are dreptul să aleagă ce anume să facă într-o atare situație. Și lipsirea acestei persoane de drepturile sale intră în contradicție cu orice fel de convenție asupra drepturilor omului. Inclusiv Declarația Națiunilor Unite, care spune că dreptul la cetățenie e definit în Convenția ONU și de asemenea în Carta Drepturilor Fundamentale. E, e o problemă și a mea personală. Mama mea în, a fost non-cetățean și timp de 20 de ani nu a putut participa la alegeri. Și toate referirile generale la integrare sau la lucruri de genul acesta nu schimbă nimic din destinul unei persoane uh, care are acest preț de plătit din motivul dispariției unui stat care avea suveranitate asupra teritoriului uh, despre care vorbim, apare un nou stat care cere persoanelor să treacă prin tot felul de examene ca să obțină naturalizarea și să îndeplinească o serie întreagă de condiții. Repet că, uh, oricum, uh, mă bucur că doamna Redding, cu toate acestea, sublinează faptul că citez, dacă o problemă legată de implementarea legislației europene s-ar uh, referi, de exemplu, la, uh, non, la nediscriminare uh, și ar încălca legislația privitoare la nediscriminare, nu voi ezita să acționez. Am încheiat citatul. Aici eu cred că avem în față un caz de discriminare și e nevoie de acțiune din partea Comisiei și sper că raportul nostru, raportul Comisiei de Petiții, în legătură cu acești așa numiți non-cetățeni, și știm că se va vota în februarie. Uh, sperăm că cu acea ocazie vom putea trage un semnal de alarmă și sper că nu se va mai amâna votul. Sigur, vom vota și în Comisia uh, uh, pentru Libertăți în ianuarie, Comisia Liber. Și eu propun ca noi, Comisia de Petiții, să lăsăm Comisia deschisă măcar până la adoptarea raportului Parlamentului European referitor la cetățenie și probleme anexe. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Iar. Ja, auch äh, ich gebe ja zu, dass ich auf diesem Gebiet kein Experte bin und äh, Mulțumesc, doamnă președinte. Recunosc încă de la bun început că nu sunt expert în domeniu, dar îmi pun întrebarea dacă nu cumva problema nu se află oarecum la un alt nivel. Eu mă număr printre cei care sunt de părere că persoanele care nu au o cetățenie a Uniunii Europene atunci nu pot beneficia și de drepturi electorale. Mi se pare că e un principiu care funcționează și care mie îmi convine foarte bine. Apoi mai sunt și persoane care au devenit apatride pentru că statul lor a dispărut și atunci dintr-o dată își pierd drepturile electorale. Drept să vă spun, nu sunt specialist. Uh, recunosc Uh, am competențe limitate în acest domeniu, însă eu aș fi mai degrabă de părere că aceste persoane ar trebui să devină cetățeni ai unui stat membru. Dacă aceste persoane au devenit apatride pentru că statele au dispărut, să mai știu eu din ce alte motive, nu putem să spunem că din start vor primi din uh, uh oficiu o nouă naționalitate. Eu sunt convins că principiul care prevede că doar cetățenii europeni pot să participe la alegerile europene, este un principiu foarte bun, un principiu corect. În momentul în care discutăm despre acordarea cetățeniei și dacă există discriminare în momentul în care se acordă sau nu se acordă cetățenia, atunci da, putem discuta. De aceea mă adresez acum Comisiei aș vrea să știu dacă nu cumva problema nu e mai degrabă la nivelul celor de-al doilea aspect. Deci problema nu e neapărat faptul că doar cetățenii europeni pot să participe la aceste alegeri, ci mai degrabă că acești apatrizi nu au sau nu primesc o cetățenie în Uniunea Europeană. Deci asta este întrebarea și ar trebui să știm de ce. Cred că mai degrabă ar trebui să discutăm de acest al doilea aspect. Dacă această a doua întrebare este plină de sens, atunci petiția trebuie să rămână deschisă, pentru că s-ar putea să existe riscul unei discriminări. Dacă ne referim doar la primul aspect, și anume că doar cetățenii europeni pot să participe la alegeri uh, electorale europene, atunci, din punctul meu de vedere, aici nu avem niciun fel de discriminare. Deci trebuie să vedem cum anume considerăm lucrurile. În cazul în care o persoană este apatridă, trebuie să ne punem întrebarea ce poate face o persoană apatridă pentru a obține o nouă cetățenie. La un moment dat a existat această situație și la noi în Germania, însă situația a fost mult mai simplă. A fost vorba de o reunificare și s-a obținut din oficiu, din start, o nouă cetățenie. Deci, întrebarea mea, o adresez deci comisiei, este următoarea. În țările despre care discutăm noi aici, această acordare automată a cetățeniei era imposibilă? Oare s-a fi putut să existe un oarecare risc de discriminare? O persoană care este în Estonia, care uh, nu mai are cetățenie, care este apatridă, care ar vrea să obțină cetățenia, eu știu, din Letonia, din Estonia, se poate face acest lucru? Ce se întâmplă? Cum vedeți noastră lucruri? Mulțumesc, domnul Taran. Thank you. Uh, Cred că ultimul vorbitor, domnul Iar, s-a referit la o întrebare deosebit de importantă. E posibil sau nu e posibil? Și aș spune că chiar dacă doamna Ștanoca continuă să amestece faptele în ceea ce privește discriminarea din Letonia și noi știm că există cetățeni în Letonia care nu au cetățenie și care nu pot să participe la alegerile uh, uh locale. În Estonia acest lucru e valabil de 15 ani de zile. Așa că vă rog foarte mult să nu amestecăm situația din cele două state și mai departe. Și acum, faptele. În cazul Estoniei și Letoniei, într-adevăr, Uniunea Sovietică a dispărut. E vorba de un stat care a dispărut, lucru care a dus la o situație în care anumite persoane au rămas fără cetățenie. Și ar fi putut, aveau posibilitatea, fie să obțină cetățenie rusească, fie cetățenie uh, estoniană sau letonă. Au existat anumite proceduri în acest sens. Iar în cazul Estoniei, noi am avut o minoritate după o, perioada de ocupare din partea forțelor staliniste, acest lucru a fost rezolvat la nivel internațional și deci acum avem o treime din cetățenii noștri care sunt de origine rusească. Dar în 2003, deci cam aproape 18, 18 ani în urmă, persoanele apatride au putut să uh, aleagă între cetățenia rusească sau estoniană. Astăzi, procentul care era atunci de 12% este doar de 6,9%. Deci vedeți că oamenii treptat, treptat se hotărăsc, fac uh, o alegere, iau o decizie. Noi respectăm acest lucru. Asta demonstrează modul în care lucrurile se pot uh, realiza pentru că noi am avut un program de asistență în așa fel încât să se poată organiza toate aceste proceduri. Deci eu cred că nu ar trebui să discutăm despre faptul că persoanele care sunt uh, uh cu cetățenie nedeterminată, dacă acestea ar trebui, da sau nu, să participe la, la alegeri europene. Uh, brazilienii care, uh, brazilienii care trăiesc în Portugalia uh, sau pakistanezii care au pașaport și care locuiesc în Londra nu participă la alegerile europene, este evident. Dar dacă există vreo formă oarecare de discriminare față de anumite persoane care sunt fără cetățenie sau cu cetățenie nedeterminată din cauza dispariției unui stat, atunci noi ar trebui să analizăm acest lucru și să vedem dacă există dovezi clare în acest sens, dacă oamenii pot demonstra faptul că există o, un, grad de, un risc de discriminare în uh, Estonia. Și am putea vedea și în Letonia dacă acest lucru este valabil. Iar în final, Aș vrea să vă spun un lucru, un lucru care ar putea să fie important. Uniunea Europeană, uh, Uniunea Sovietică în sine a fost un nu a fost un adevărat stat, pentru că nu a fost creat ca urmare a voinței poporului, ci a fost impus de bolșevici. Mulțumesc, doamna Danuca, din nou. mulțumesc. Pentru a răspunde la întrebare. Îi mulțumesc domnului Tarant pentru intervenție. Mi-a dat un argument. Cetățenii pakistanezi care au venit la Londra sau în altă parte, în Marea Britanie sau în alt stat membru, sunt imigranți și au cetățenie pakistaneză. Au în continuare dreptul de a participa la alegeri, în statul a cărui cetățenie o au. Nu sunt privați de dreptul de vot și își exercită acest drept în statul în care uh, au cetățenie. Acești cetățeni, când au venit într-un stat membru al uh, Uniunii Europene, au știut că vor fi rezidenți ai unui alt stat. Însă, în cazul în care un stat a dispărut, pe un anumit teritoriu și vorbim despre ceea ce s-a întâmplat la începutul secolului 20, Imperiul Rus a exercitat suveranitatea asupra acestor teritorii, putem să ne ducem și mai departe, în secolul XIX, și să e, a, vedem ce s-a întâmplat în Europa, care sunt statele care au apărut și care au dispărut. Putem să ajungem la Imperiul Habsburgic și așa mai departe. Ei bine, în astfel de cazuri, vorbim despre încălcarea drepturilor omului, vorbim despre persoane concrete. O astfel de persoană, Maxim Reva, nu a putut vota timp de 20 de ani. Asta e situația petiționarei. S-a născut în Estonia și cu toate acestea, timp de 20 de ani nu a putut vota în niciun fel de alegeri. la alegerile locale nu a putut candida, deși a putut vota. Asistăm la un caz de încălcare a drepturilor unei persoane concrete. Putem să vorbim mult despre procesele care au avut loc, despre procente. Astea sunt discursuri generale. Aici vorbim despre o persoană în carne și oase a căror, uh, cărei drepturi au fost uh, încălcate. Au semnat petiția asta nu știu câte persoane. Aceste persoane au scris petiția și spun că li se încalcă drepturile. Domnul Tarant crede că nu este cazul. Însă Însă noi nu putem să ne punem în locul acestor persoane. Maxim Reva este privat de dreptul de 20 de ani încoace. Grazie, ringrazio i colleghi. Mulțumim colegilor și cred. Da, domnule Iar, vă rog. Este jetzt die entscheidende Frage. Also ich... Mulțumesc, doamna președinte. Păi tocmai asta este problema crucială. Repet încă o dată doar cetățenii Uniunii Europene pot să participe la alegerile europene. Din punctul meu de vedere, acest principiu nu reprezintă o discriminare, ci reprezintă o valoare incontestabilă. Acum ne putem pune întrebarea următoare. Petiționarul vrea sau nu vrea să obțină cetățenia estoniană? se pare că refuză, refuză acest lucru. Deci dacă înțeleg eu bine, cred că asta este subiectul despre care discutăm, ar trebui să discutăm. Dacă îi se refuză acest lucru, atunci există discriminare. Dacă îi se spune uh, uh, uh, dorești să participi la alegeri, dar nu poți să obții cetățenia, și asta e discriminare. Deci astea sunt aspectele care ar trebui să le aprofundăm. Și atunci ar trebui să vedem dacă există aceste riscuri de discriminare. Deci, repet încă o dată, eu nu sunt expert, dar faptul că doar cetățenii europeni pot să participe la alegerile europene, din punctul meu de vedere, nu e o discriminare, ci un principiu. Celălalt aspect poate fi încă discutat. Și acum, dacă îmi permiteți, aș pune eu o întrebare cam naivă așa. Întrebare petiționarul vrea sau nu vrea să obțină această cetățenie și în cazul în care vrea, are sau nu are posibilitatea de a face acest lucru? Domnul colegă Taran. Mulțumesc, din nou, domnul Taran. I need to check to be 100. Bine, vreau să verific ca să fiu 110% sigur, dar persoana se numește, se numește Maxim Reva, petiționarul. E aproximativ de vârsta mea. și din 1993 a putut să solicite orice fel de cetățenie. Estonă, rusă, oricare ar fi fost ea. Acum, din câte știu eu, el a solicitat să devină un cetățean al Federației Ruse. Și a obținut această cetățenie. Deci el este cetățean al Federației Ruse. Și asta a fost alegerea lui. Și atunci, de ce se plânge că nu poate participa la legile europene? Nu înțeleg. Chiar nu înțeleg această plângere. Da, mulțumesc, doamna Auken. To me to find out. Uh, Bineînțeles, eu nu sunt cea care trebuie să dezvălui aici detaliile concrete, dar, din câte am înțeles eu, Estonia a adaptat și a implementat Convenția Persoanelor uh, Apatride acest lucru s-a făcut la un moment dat și în Danemarca pentru persoanele apatride, persoane care născu- erau născute în Danemarca, dar care, plecând de la convenție, ar fi, uh, ar fi trebuit să poată obține o cetățenie dacă ar fi dorit acest lucru. Doar cu excepția cazurilor în care ar fi fost criminali uh, binecunoscuți. Aceasta a fost politica sub guvernul precedent, însă acum, de cât am înțeles eu, în Estonia, poate noastră știți acest lucru, dacă există această convenție și dacă aceasta se aplică. Că aici e vorba de îngrijorări ale cetățenilor. Dacă înțeleg eu bine, e vorba de o cetățenie a Federației Ruse, un cetățean al Federației Ruse și atunci trebuie să ne asigurăm dacă într-adevăr lucrurile funcționează. Nu sunt sigură că această convenție este într-adevăr implementată, aplicată în Estonia. Tarant. Domnul Tarant, din nou. Da. Cred că nu a fost ratificată, dar trebuie să verific. Doamna Ždanoca, eu știu sigur că Estonia nici n-a semnat și deci nici n-a ratificat această convenție. Și așa stau lucrurile, pentru că în convenție scrie că dacă statutul teritoriului a fost modificat, atunci nicio persoană nu poate deveni apatridă, nicio persoană care se află pe acest teritoriu și statul care are acum suveranitatea asupra acestui teritoriu trebuie să acorde cetățenia sa personal, mai ales nou-născuților, dar oricum oricărei persoane de pe teritoriul acestui stat. Președinte, mulțumesc colegilor. Oricum, cred că noi aici nu prea avem uh, ce face în, uh, în această petiție, că așa reiese din documentele pe care le-am examinat. În legătură cu această petiție, noi deja ne-am angajat încă din 2008, o analizăm de atunci și până acum și uh, semnatarul, petiționarul, a făcut o cerere specifică și nu este neapărat de competența noastră. Aici cred că se aplică competența exclusivă a uh, statului respectiv în materie de recunoaștere a cetățeniei. Și aici, sigur, petiția vă că a stârnit uh, sensibilitățile colegilor, dar plecând de la propunerea de închidere a acestei uh, petiții, dar nu în mod formal, putem să ne gândim să solicităm intervenția comisiei competente pe fond, ca să facă aceasta o evaluare dacă s-ar putea adapta sistemele naționale de recunoaștere a cetățeniei. Dar eu nu cred că noi avem o competență pe fond în această petiție uh, și nu putem noi să luăm măsuri concrete. Deci eu propun să închidem această petiție. Grazie, ringrazio i Da, mulțumesc. Cu asta am încheiat cu partea A a lucrărilor comisiei noastre. Acum în partea B, petiția căror închidere este propusă, am primit o solicitare contrară din partea colegului Maier pentru petițiile 673, 670, 834 per 2005 și colegul Maier, petiția 1400 din 2009, colegii Turgai și Maier, petiția 445 din 2011. Alte cereri nu sunt, deci pentru celelalte propuneri confirmăm cererea din partea secretariatului. Mulțumesc și cu asta am încheiat lucrările noastre. Din nou, urez tuturor celor de față sărbători fericite și ne vom revedea în ianuarie.